So, good morning, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Începem ședința, ședința uh, Comisiei Libe, cu punctul 14 de pe ordinea de zi. Avem uh, un raport cu un nume foarte, foarte lung, raportoare fiind doamna Fayon. Este vorba, și voi citi numele raportului, de prezentarea proiectului de raport pentru uh, propunerea de introducere a unui regim simplificat pentru controlul persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Croația și Cipru a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile. Doamna Fayon, vă dau cuvântul. Și după aceea vom trece la raportorii din umbră și comisia care dorește să intervină. Vă rog, doamna Fayon. Mulțumesc, doamnă președintă. Dați-mi voie să vorbesc în limba mea maternă, în slovena, pentru că este o chestiune destul de complexă și în felul acesta cred că va fi mai ușor de înțeles. Voi fi mai completă. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisiei Europene pentru această propunere excelentă și pentru cooperarea deosebit de bună pe care am avut-o. Mulțumesc și raportorilor din umbră, cu care am cooperat foarte bine. Este vorba aici de implementarea unui regim în care să faciliteze controlul persoanelor la frontierele externe pentru Croația și Cipru. Știți, Croația a intrat în Europeană la începutul anului și, conform tratatului, trebuia să înceapă implementarea primei runde pentru spațiul Schengen. Aceasta înseamnă că și Croația, ca și celelalte țări dinaintea ei, trebuia să înceapă implementarea regulamentului 359-309 și obligațiile uh, de viză pentru una din țările din acest regulament, respectiv pentru Maroc. însă alte prevederi ale acestui regulament nu se aplică. Pentru că atunci când este vorba de o viză care este dată de către un stat membru din spațiul Schengen, Schengen asta înseamnă că persoana respectivă se poate mișca pe întreg teritoriul respectiv. Deci este vorba de o viză unică și pentru țările care nu fac parte din spațiul Schengen, această viză nu se aplică. Același lucru se întâmplă și cu celelalte țări care nu aplică încă regulile spațiului Schengen și care recunosc doar în mod unilateral anumite vize. De obicei este vorba de vizele uh, de ședere pe lungă durată sau vizele țărilor din spațiul Schengen, așa cum s-a întâmplat cu Congo, și de asemenea vizele naționale pentru, perioada, pentru ședere lungă sau permise de reședință care sunt date de alte state membre care nu sunt membre ale spațiului Schengen. Am avut, de exemplu, cazul unui cetățean din Moldova care avea o viză de ședere pe scurtă durată și care a fost recunoscută de către România. În ceea ce privește regulamentul 359-01, în ceea ce privește recunoașterea unilaterală a vizelor care sunt emise de către state care nu aplică în întregime regulile Schengen, trebuie să arătăm că regulamentul 810 din 2009 nu se aplică cu limitele sale. Însă există o diferență foarte clară între vizele care sunt limitate din punct de vedere teritorial și alte vize care sunt acordate, de exemplu, cetățenilor kosovari și care permit o libertate de mișcare în spațiul Schengen a acestora, cu excepția statelor care nu au recunoscut Kosovo. Iată de ce ar fi justificabil să se utilizeze această, aceste vize limitate teritorial care să fie excluse din regimul unilateral, pentru că acest lucru este esențial pentru a asigura siguranța spațiului Schengen. Extinderea acestui regim n-ar trebui să implice obligații adiționale pentru Croația și Cipru și aceasta n-ar trebui să reprezinte o deviere de la regimul de aderare. Este vorba de un regim neobligatoriu și Croația poate să aleagă în conformitate cu tratatul de aderare să facă altfel, dar dacă Croația și Cipru hotărăsc să aplice un regim reciproc, recunoscut, atunci trebuie să recunoască toate vizele pe care celelalte state membre le recunosc deci acestea să devină valabile pe teritoriul UE. Acest lucru se va dezvolta și mai mult atunci când aceste țări vor intra în spațiul Schengen și obligația de a emite astfel de vize va fi obligatorie și pentru ele. Serviciul juridic al Parlamentului European ne-a confirmat și experții de asemenea m-au ajutat pentru redactarea acestui raport, astfel încât să ajungem la un text echilibrat care să prezinte foarte clar situația actuală. Aș vrea să subliniez uh, un lucru important, amendamentul 9 care se referă și la Comisia Europeană, pentru că este vorba aici de o lacună juridică ce ar putea apărea prin nerecunoașterea Kosovului de către Cipru. O altă chestiune importantă. Dacă Cipru se hotărăște să implementeze, să aplice acest regulament, asta înseamnă implicit că recunoaște și vizele cu limită teritorială pentru cetățenii kosovari deși nu recunoaște Kosovo ca stat. Pentru o implementare plină a regulilor spațiului Schengen, validitatea acestor documente de călătorie ar fi lipsită de conținut. Acest raport este acum pregătit pentru a trece la negocierile cu Consiliul și aștept, bineînțeles, cooperarea cu Consiliul și Comisia. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Fayon! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, nici raportorii din umbră nu sunt prezenți, așa că am să dau cuvântul Comisiei, dacă dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru textul pe care ni l-a prezentat. Deocamdată avem uh, patru amendamente. Primele două sunt amendamente ce clarifică textul inițial al Comisiei și mă bucur că raportorul ne-a explicat motivele în spatele uh, amendamentului 4, pentru că este o chestiune foarte complexă și cred că este vorba aici de o corectare a propunerii comisiei, care însă respectă spiritul pe care l-a avut comisia atunci când a redactat textul. La amendamentul 3 avem o întrebare de clarificare. Se sugerează acolo că am putea face referință la regimuri tranzitorii în ceea ce privește documentele de călătorie obținute înainte de intrarea în spațiul Schengen. Uh, Poate într-o întâlnire de natură mai tehnică am dorit să vedem mai precis uh, la ce se referă acest, document, acest amendament pentru a ne defini poziția. Dar, în general, mulțumim raportorului pentru atitudinea sa pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, Tania, dacă dorești să intervii din nou, da, aș sugera să avem o întâlnire de natură tehnică și, de asemenea, cu raportorii din umbră pentru a discuta această chestiune. Înțeleg întrebarea dumneavoastră, însă poate ar fi bine dacă aș avea ceva mai mult timp la dispoziție pentru a clarifica lucrurile și pentru a avea întâi întâlnirea cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Intervenție fără microfon a președintei. It's on. It was on. Yes. It was on. <laughs> so, um, thank you for... Uh... Mulțumesc, doamna Tayon, Fayon. Și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, care trebuia să înceapă la 11.30, deci cu 15 minute mai devreme. Domnule Vos, sunteți de acord? Foarte bine, trecem la punctul 15 atunci. Este vorba de un proiect de regulament pentru instalarea sistemului e-call la bordul vehiculelor. Este vorba aici de prelucrarea datelor personale și domnul Vos ne va prezenta proiectul de aviz și ne va informa în legătură cu termenele pentru prezentarea amendamentelor și votul în comisia noastră. În conformitate cu regula 50, coordonatorii au cerut o procedură specială și domnul Vos ne va explica cum se va putea ajunge la un acord în conformitate cu articolul 49 plus. Mulțumesc. Vorbim astăzi despre sistemul e-call cu ajutorul mai multor uh, acte legislative trebuie să se creeze sau se dorește crearea unui sistem de apel de urgență în toate vehiculele noi uh, acest sistem trebuie să fie implementat din 2015 încolo. Dorim acest sistem de vreo 15 ani și, iată, nu putem decât să-l salutăm pentru că, într-adevăr, poate contribui la salvarea vieților. Bineînțeles că există și anumite problematici uh, legislative implicate aici, pe care încerc eu să le rezolv în raportul meu. La început nu era clar nici în cadrul Comisiei uh, IMCO, de altfel, dacă acest sistem trebuie să fie aplicat doar pentru a apelurile de urgență sau dacă trebuie să fie creat un sistem care să furnizeze date comerciale, etc. Eu cred că trebuie să facem o separare aici între e-call-ul uh, clasic uh, la numărul de urgență 112 și alte uh, sisteme e-call. Cred că sistemul uh, e-call cu 112, uh, lucrurile sunt clare, acest sistem trebuie să fie declanșat doar în momentul în care se produce un impact. Atâta timp cât nu are loc un impact, acest sistem nu stochează date și nu transferă date. Doar în momentul în care are loc un impact, acesta se declanșează. Deci, în acest caz uh, uh, nu trebuie să fie posibilă urmărirea vehiculelor nici pe departe, iar uh, datele transferate trebuie să fie minime. Bineînțeles, utilizatorul trebuie să fie informat de la bun început și fiecare uh, utilizator trebuie să aibă posibilitatea de a opri manual acest sistem în cazul în care nu are încredere în el. Uh, Însă când vine vorba despre posibilitățile adiționale, de colul mai complicat, cred că legiuitorul trebuie să discute cu mare, mare atenție problematica, pentru că sistemele acestea ar trebui să fie aplicabile împreună, însă utilizarea unuia dintre sisteme nu ar trebui să influențeze nici pe departe utilizarea celuilalt sistem raportoarea de la IMCO vrea ca uh, primul sistem, sistemul simplificat cu 112, să fie singurul uh, legiferat. Eu mi-aș dori ca actul legislativ final să conțină referiri la ambele sisteme. De ce? Pentru că astfel am creat bazele necesare uh, Uh, armonizării sistemului la nivel, sistemului mai complicat la nivel european în cazul în care acest sistem mai complicat este dorit. Deci, uh, în ceea ce privește apelul de urgență, spuneam cât se poate de clar că utilizatorul trebuie să fie inf- informat de la bun început cu privire la funcționarea și, de asemenea, uh, soarta datelor minime stocate de acest sistem datelor uh, personale. Trebuie uh, utilizatorul trebuie să fie asigurat că cele două sisteme nu sunt în nicio o măsură cuplate și, prin urmare, datele cu caracter personal mai complicate nu sunt, uh, nu sunt uh, um, furnizate sau stocate fără fără uh, dorința sa, în cazul în care se opune. Deci trebuie să ținem cont uh, în acest context de regulamentul 95 uh, și de asemenea de regulamentul e-privacy, în discuțiile noastre și bineînțeles că lucrul acesta se va întâmpla, însă mai rămân câteva probleme juridice și anume definiția conceptului de date minime. Deci, ce înseamnă aceast, aceste date minime în cazul uh, icolului simplu. În al doilea rând, cum anume poate fi uh, obținut acordul unui utilizator pentru uh, Uh, funcționarea sistemului uh, e-call mai uh, complicat în cazul în care vehiculul la care, pe care este uh, instalat acest e-call complicat este folosit de mai mulți utilita- utilizatori. Și aceasta este o problemă. Și în al treilea rând, o altă problemă importantă este uh, aceea Uh, reprezentată de garanțiile oferite utilizatorilor cu privire la siguranța datelor uh, stocate. Uh, și pentru a rezolva aceste probleme, eu am propus soluția actelor delegate. Am decis ca până la data de 5 decembrie să permitem colegilor să depună eventuale amendamente de compromis și ne-am dorit, ne-am dorit ca votul în comisie să poată avea loc în data de 18 decembrie. Acestea sunt datele procedurare. În momentul în care am terminat raportul, raportorii din partea altor, celorlaltor grupuri parlamentare nu fuseseră numiți deoarece IMCO vroia să voteze raportul în data de 6 a 12-a, o dată pe care de altfel o acceptam, a trebuit să le cerem celor de la IMCO să își amâne votul uh, pentru a obține mai mult, uh, pentru a avea mai mult timp la dispoziție. În orice caz, e important să luăm o decizie noi, cât mai curând cu putință, înaintea votului în cadrul uh, Comisiei IMCO, pentru ca avizul nostru să aibă într-adevăr o influență asupra avizului IMCO până la urmă. Noi suntem responsabili doar pentru pentru um, problematicile de protecție a datelor din acest regulament. Este vorba de articolul 6 și considerentele 8 și 13. Sunt teme importante, dar trebuie să ținem cont că tema, acea, tema aceasta pentru care suntem noi responsabili este oarecum uh, restrânsă în contextul larg al uh, regulamentului. Deci haideți să nu exagerăm, să nu dăm dovadă de exces de zel, pentru că nu discutăm aici aici un uh, regulament privind protecția datelor. Uh, elementele de protecție a datelor sunt importante, dar nu chiar esențiale în context. Și tocmai de aceea eu consideram că procedura de la regula 49 este suficientă pentru adoptarea acestui raport. Um, regula 50 mi se pare mult prea complexă și lipsită de necesitate în context. Dar dacă colegii preferă regula 50, o pot accepta, nu-i nicio problemă, presupun că există aici motivații instituționale sau politice, dar cred că din punctul de vedere al conținutului, regula 50 este mult prea complexă pentru acest raport. Da bine, putem să luăm uh, o decizie până la urmă și presupun că putem să luăm această decizie foarte rapid uh, și uh, să prezentăm avizul nostru în timp util. Mulțumim, Axel. Doamna Infeld, mai întâi de toate. Uh, thank you, Chair, and thanks to the rapporteur. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru viteza cu care a lucrat. Cred că în proiectul său uh, există o mulțime de elemente foarte, foarte utile dar cu toate acestea există câteva comentarii pe care aș dori să le fac. Încă nu m-am liniștit în ceea ce privește protecția datelor. Uh, Uh, tu spui că datele nu vor fi uh, stocate, că persoanele nu vor fi urmărite, etc., etc. Dar vedem în diferite contexte că de fiecare dată există tendința de a extinde domeniul de aplicare. Odată ce datele există, Uh, veșnic se găsește cineva care să se gândească că respectivele date ar putea fi folosite în alte scopuri. Aceste date sunt uh, mai degrabă în folosul asiguratorilor decât în folosul uh, asiguraților. Se spune că datele nu vor fi stocate, dar există o posibilitate de a le stoca. Deci posibilitatea aceasta este una reală și atunci, mai mult ca sigur, se vor găsi cine știe ce utilizări comerciale, uh, asiguratorii le vor folosi, cine știe, poate chiar și uh, poliția va, decide să le, uh, va decide să le folosească. Prin, urmare, eu, prin urmare, eu nu cred că problematica protecției datelor este una minoră. Uh, haideți să vedem de ce s-a făcut această propunere. Pentru a mm, să salva vieți. Ambiția în sine e lăudabilă. Însă, mai există și atâția alți uh, factori care trebuie să fie luați uh, în considerare. Uh, deci ambiția în sine, salvarea vieților. Bine, se declanșează e-call-ul, se, se face apelul de urgență la 112, dar asta nu înseamnă neapărat că o, salva, o salvare va fi pe drum în timp util. Prin urmare, iată, s-ar putea ca această acest nou sistem să nu salveze neapărat viețile pe care își dorește să le salveze. În ceea ce privește procedura, mi-aș dori să aflu mai multe despre această Uh, și aș vrea să aflu de asemenea mai multe detalii din partea autorității de protecție a datelor, dar nu știu dacă e cineva prezent de la această autoritate aici. De asemenea, Uh, cu siguranță vor mai apărea și alte probleme legate de procedură, această, această regulă 50 sau 49. Să nu uităm că vor mai apărea și alte avize, alte rapoarte în alte comisii, care cu toate le vor avea o dimensiune a protecției datelor. Deci protecția datelor este din ce în ce mai importantă în, în uh, secolul 21 și ar fi uh, bine să ne asigurăm de la bun început că implicarea noastră în aceste dosare este garantată de la bun început, deci această regulă, alegerea regulii, regulii este foarte importantă. Doamna Sargentini, vă mulțumesc. Uh, doamnă președinte, în ultimele luni am adresat mai multe întrebări Comisiei pe tema aceasta a colului. Am primit și niște răspunsuri din partea comisiei, dar n-am aflat când anume chipul, într-adevăr, sau uh, cartela SIM, trimite într-adevăr date. Această cartelă este veșnic uh, conectată sau uh, conectarea are loc doar în momentul impactului, în momentul accidentului? Deci, mie, problematica aceasta mi se pare foarte importantă. Eu, deocamdată, sinceră să fiu, n-am înțeles exact dacă se încearcă urmărirea, crearea unui sistem de urmărire permanentă a a conducătorilor auto sau nu. Pentru că în cazul în care sistemul acesta va avea această dimensiune, mai mult ca sigur uh, oamenii vor începe să fie urmăriți absolut peste tot. Iar datele lor vor putea fi folosite în diferite uh, sensuri. Um, noi, verzii, considerăm că raportul FOS merge în direcția cea bună, dar am vrea să primim mai multe garanții uh, și am vrea să primim, uh, vom depune mai multe amendamente în acest sens pentru a ne asigura că uh, sistemul poate fi declanșat doar de către conducătorul auto. Noi considerăm că acesta trebuie să fie singurul care decide, care are dreptul de a decide dacă folosește sau nu acest sistem. Nu trebuie să o fie obligat să-l utilizeze uh, la achiziționarea unei mașini, uh, unui vehicul sau la încheierea unei asigurări. Uh, de asemenea, Agenția pentru Protecția Datelor susține că sfera privată nu este suficient de bine luată în considerare și protejată în contextul acestei propuneri, iar acest comentariu nu poate să fie lăsat la o parte de către noi. E clar uh, că urmărirea persoanelor trebuie să fie evitată și de asemenea trebuie evitată utilizarea datelor stocate în alte obiective, în alte scopuri decât cele statutate în actul legislativ. Asta, asta trebuie să fie garantat. Și încă ceva. Nu mi-aș dori ca uh, Uh, raportorul să decidă cu un, o altă comisie dacă să folosească regula 50 sau regula 49. Eu mi-aș dori ca în comisia aceasta să discutăm problema. Și eu sunt raportoare, Uh, raportoare din umbră. Voi uh, repune în discuție acest subiect săptămâna viitoare, uh, însă vă anunț de pe acum că verzii sunt de părere că acest raport trebuie să se bazeze pe regulul 50, regula 50. Aici nu avem de-a face cu un raport lipsit sau un aviz lipsit de importanță, ci vorbim despre protecția datelor. Am tot vorbit în cadrul Comisiei despre protecția datelor și, prin urmare, ar fi cazul să includem această această dimensiune și în raportul pe care îl discutăm actualmente. Vă mulțumesc. Domnul Weidenholzer. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc uh, domnului Fos pentru că, iată, a lucrat atât de rapid și sistematic. Deci, eu vreau să mă refer la cele două tipuri de e-call, cel complex și cel simplificat. Cred că în cazul uh, sistemului uh, uh, simplificat trebuie să ne asigurăm că datele uh, Uh, sunt folosite doar în momentul în care intervenția de urgență este necesară. Și atunci, iar în ceea ce privește sistemul mai complex, trebuie neapărat să se clarifice uh, tocmai acele pu uh, puncte puse în discuție de antevorbitoarele mele. Trebuie să ne asigurăm așadar că datele sto stocate nu sunt folosite în scopuri comerciale sau nu sunt folosite de asiguratori, etc asiguratorii nu trebuie să-i oblige pe conducătorii auto să folosească acest sistem mai uh, complex. E clar că problematica dat, uh, protecției datelor trebuie să fie cu atenție uh, Uh, analizată de către noi. Trebuie să ne asigurăm că în spatele propunerii Comisiei nu se ascund și alte interese și uh, propunerea Comisiei nu, e, nu poate fi mai apoi uh, cine știe cum interpretată în scopuri, mă rog, neortodoxe. Din punctul de vedere al socialiștilor, regula 50 trebuie să se aplice aici. Asta e clar. De asemenea, sunt de acord cu uh, raportorul. Ambele tipuri de e ambele sisteme trebuie să poată fi dezactivate manual. Asta e clar. Și de asemenea, trebuie să, se, să ne asigurăm că sistemul e-call simplificat este într-adevăr uh, gratuit, pentru că aici vorbim într-adevăr despre salvarea vieților oamenilor. Aceasta este poziția noastră și, încă o dată, regula 50 este singura care se poate aplica din punctul nostru de vedere. Domnul Kirkhope. Chairman, I do Mulțumesc, domnul președinte. Îmi pare rău că n-am apucat să văd să prin prima parte a discursului domnului Vos, dar nu prea puteam. Uh, da, trebuie să spun că am o serie de preocupări legate de acest raport și mă voi concentra pe cele care se referă la activitatea comisiei noastre, pentru că e vorba doar de un aviz, însă pe, mă trezesc, poate chiar a doua oară săptămâna aceasta, într-o poziție similară cu cea a doamnei Infe, trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră ei. Trebuie să vedem dacă există parametri concreți și controle referitoare la informațiile care pot fi obținute de astfel de dispozitive. Mereu am avut o abordare mai degrabă cinică asupra acestor aspecte, lucruri care împiedică oamenii să încalce legea, dar mă îngrijorează. Nu știu dacă domnul uh, Vos poate să-mi explice cum funcționează aceste lucruri în autostrăzile din Germania, unde uneori chiar nu există limite de viteză și ar fi interesant de văzut um, cum stau lucrurile, pentru că aici cred că ne pricepem cel mai puțin. Avem tot felul de idei și îl felicit pe domnul um, Vos, cel puțin ultima parte a discursului dumneavoastră. mi s-a părut că cunoaște în profunzime acest dosar, dar trebuie să fim foarte prudenți în ceea ce privește aceste aspecte. Există uh, um, niște probleme extrem de complicate în ceea ce privește protecția datelor, trebuie să știu în ce măsură astfel de informații ar putea să fie folosite în scopuri um, comerciale de la bun început, nu de către autorități, ci de, de acest echipament care are caracter um, comercial și este vândut, dacă mă gândesc bine, probabil în prețul mașinei. Cred că acest lucru ar fi contraproductiv și um, um organizațiile din domeniul automobilelor uh, au uh, avut o părere destul de strict în acest sens că uh, e foarte important acest lucru că, ca să poată controla mașinile și conducătorii. Da, bun, înțeleg, e important să vedem că se respectă regulile de condus și așa mai departe, dar um, șoferii nepricepuți, care cred că îi ajut, cred că prin aceasta am ajutat mai degrabă șoferii nepricepuți, care cred că pot fi ajutați de mașini ca să controleze, de alte echipamente automate ca să controleze automobilele, dar până la urmă astfel de um, dispoziții trebuie să fie proporționale și necesare. Mi se pare că această propunere este nenecesară și colectarea de date în acest sens este încă o dată o um, intruziune în viața privată. Mulțumim. Doamna... Ja, er is al een hoop gezegd. Mulțumesc, doamnă președinte. Multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun au fost deja menționate. Am urmărit acest dosar de vreme îndelungată, încă de când uh, a venit primul raport din proprie inițiativă. Și atunci când am început examinarea tehnică a dosarului, am spus că nu se referă doar la transmiterea de date, ci și la recepție. Ce se întâmplă atunci ce datele sunt primite? Singurul stat care avea un tip de experiență în acest sens a fost Republica Cehă și s acest stat s-a confruntat cu o serie de probleme uh, în ceea ce privește transmiterea și receptarea semnalelor. S-au uh, făcut, a fost, e nevoie de o serie de adaptări pentru a ne asigura că, într-adevăr, acele ambulanțe ajung și trebuie să rezolvăm această problemă. Știu că autoritățile încă nu au soluții în acest sens. Încercăm să venim cu acest uh, dosar foarte rapid, să avem un caracter constrângător și uniform în, între, în întreaga Europa, dar nu avem încă uh, echipamentele, cerințele necesare, uh, cerințele tehnice necesare ca să putem asigura această transmitere și această recepționare a um, semnalelor așa cum trebuie. Cred că um, ne-am mișcat prea repede și am primit o serie de corespondențe din partea cetățenilor care, așa văd ei lucrurile, că o să fie spionați atunci când conduc. Bun, multe dintre aceste afirmații s-ar putea să fie exagerate, dar s-ar putea să fie și o sămânță de adevăr aici. Am citit uh, raportul domnului Vos și consider că este destul de periculos să uh, venim cu un uh, care să dăm acest aviz direct, s-ar putea, să, mm, trebuie să acceptăm și ideea că s-ar putea ca aceste date să fie uh, Uh, utilizate în alte scopuri. Dacă vrem să ajungem cu acest raport în public, uh, trebuie să ne asigurăm că există și un caracter opțional. Cu toții vrem să salvăm viețile oamenilor, dar mm, toată lumea este preocupată și de acest fenomen, Big Brother, de faptul că vor fi spionați, vor fi controlați mereu. S-ar putea ca și ceea ce se întâmplă în cazul unui accident să reiasă ca transparent din aceste date. Noi am avut mereu o abordare destul de strictă a acestui dosar și dacă trebuie să facem ceva, a trebuit să ne limităm la opțiunile 1 și 2. N-am putea să sprijinim dosarul doar în anumite condiții. Trebuie să existe posibilitatea de dezactivare a sistemului dacă persoana respectivă consideră că e mai important să nu fie mereu urmărită, Și apoi am mai uh, avea câteva lucruri care trebuie preluate din regulamentul privind viața privată. Cred că ar trebui adăugate și astfel de aspecte în acest dosar. Deci, trebuie să ne gândim la faptul că dacă cetățenii au anumite preocupări, anumite temeri, ne ar trebui să ducem dosarul acesta prea repede. Doamna președintă, solicit acum reprezentantului Autorității pentru Protecția Datelor să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi dau seama că mulți dintre dumneavoastră ați citit deja avizul. Sunt foarte multe detalii conținute în acesta, așa că noi ne vom uh, concentra pe, doar pe ceea ce ne preocupă pe noi. Uh, unele dintre uh, preocupările legate de sistemul uh, de varianta 112 au fost deja menționate de raportor și de ceilalți intervenienți. E bine, este vorba de un sistem care poate să aibă um, un caracter destul de intrusiv iar uh, măsurile de prevedere privind protecția datelor au fost uh, cerute doar pentru varianta 112, pentru sistemul simplu. Și considerăm că ar trebui să um, fie folosit și pentru celălalt sistem mai complex uh, și celelalte servicii cu valoare adăugată, care pot să fie cele legate de asigurări sau cele um, de pe telefoanele mobile care folosesc geolocalizare. Așadar, Um, astfel de servicii există deja și am auzit pe doamna Sargentini spunând că nu putem să fim siguri că ecall nu va fi folosit pentru alte scopuri comerciale, ci, din contră, suntem siguri că va fi folosit în aceste scopuri. Deja s-a folosit, uh, s-a dezvoltat un sistem ecall um, comercial și există um, um, dezvoltatori de aplicații, de exemplu, care l-au folosit. Cum? Suntem siguri că astfel de aplicații ar fi utile și că unii dintre uh, utilizatori ar vrea să aibă astfel de uh, Uh, aplicații, nu considerăm că acest lucru ar trebui să, um, să se um, facă astfel de dezvoltări în conformitate cu um, măsurile de prevedere cele mai stricte, cele care sunt disponibile pentru varianta 112 și uh, aici ar trebui să se, să se interzică uh, trackingul privat. Esența acestui aviz ar fi aceea că nimeni să nu uh, ajungă să fie geolocalizat de astfel de servicii fără să știe că serviciul respectiv este activat. Oamenii trebuie să fie informați uh, dinainte pentru fiecare, cu privire la fiecare scop în care va fi folosită geolocalizarea lor. Ne-am gândit la câteva soluții pe Poate că ar trebui să adăugați ceva la articolul 6, unde să se dispună niște măsuri de precauție, de precauții pentru sistemul 112, și că acestea ar trebui să folosite și pentru sistemul uh, comercial sau pentru utilizările cu valoare adăugate sau că ar trebui să fie uh, niște mm, linii directoare um, pentru utilizările comerciale n-am vrea să existe o marjă și mai largă de monitorizare a cetățenilor. Mulțumesc. Am să evit acum uh, comisia prin reprezentantul său dacă vrea să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia dorește să mulțumească Comisiei Libe, în special domnului raportor, domnul Vos, pentru proiectul de aviz cu privire la această propunere. Uh, clar, uh, Comisia este de acord că e nevoie să existe niște norme mai detaliate cu privire la protecția datelor și viața privată în ceea ce privește sistemul ICOL, astfel încât uh, să se conformeze cu um, um, regulamentele în vigoare, 95 pe 2006, și, de fapt, aceste preocupări au fost uh, luate în considerare de grupul de lucru și de către comisie în propunerea făcută de comisie în uh, articolul 6, cât despre um, icol uh, comercial și cel cu valoare adăugată. Um, comisia Mm, consideră că aici e nevoie de uh, reguli de protecție a datelor valabile doar pentru acest tip de servicii și considerăm că ar trebui să fim prudenți dacă vrem să reglementăm și aceste tipuri de servicii, pentru că există multe alte chestiuni care trebuie să fie luate în considerare, nu doar cele legate de uh, viața privată și de protecția datelor. Și toate acestea trebuie să fie luate în considerare considerare. Că despre posibilitatea care a fost menționată foarte des astăzi de dezactivare a serviciului uh, public 112, Comisia consideră că acest lucru ar putea să reducă considerabil, considerabil avantajele acestui serviciu pentru cetățeni. E foarte important să nu uităm faptul că principala preocupare pe care am exprimat-o astăzi, aceea de monitorizare constantă, este exclusă în mod explicit de către propunerea Comisiei. Această problemă așadar nu există în ceea ce privește sistemul ICOL 112, singurul care este reglementat prin aceste de fapt. cât despre cerințele de separare tehnică a serviciului uh, public 112 față de celelalte cu valoare adăugată comercială. Și aici trebuie să fim prudenți, pentru că, bun, există o posibilitate tehnică, însă s-ar putea să îi descurajeze uh, pe uh, Um, producători să, facă, um, să producă același tip de echipamente și s-ar putea să facă mai complicată um, gestionarea serviciului public, s-ar putea să apară niște suprapuneri, un fel de duplicare. Doamna președintă, mulțumim. Axel, ai din nou cuvântul. Vielen Dank, vielen Dank auch für die... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru comentariile acestea variate. Însă dați-mi voie să clarific ceva și comisia s-a referit la asta de asemenea. Principial, și asta a re- rezultat atât din discuțiile cu uh, președintele Comisiei IMCO, cât și cu, din discuțiile cu Uh, raportoarea de la IMCO. Deci, principial, acest raport trebuie să fie limitat la sistemul simplu ICOL 112. Deci, tot multe dintre comentariile făcute de către colegi merg mai departe de sfera de aplicare a acestui raport. Într-adevăr, am inclus în raportul meu și sistemul e-call privat pentru a mă asigura că în cazul în care se va reglementa și acest sistem suplimentar, avem bazele uh, necesare pentru a porni uh, în direcția reglementării. Dar raportul în sine se axează doar pe sistemul ICOL 112. Și în ceea ce privește dezactivarea sistemului, mie mi se pare că e normal ca această opțiune să existe. Fiecare om are dreptul să decidă dacă vrea să fie salvat sau nu. Uh, de asemenea, în ceea ce privește stocarea și transmiterea de date, mm, cum am spus, aceste date sunt uh, transmise în cazul uh, sistemului ICOL 112 doar în caz de nevoie, în caz de urgență. Asta am stabilit și asta ne dorim uh, sistemul funcționează sau se activează doar în momentul impactului, asta în cazul în care în prealabil utilizatorul a activat sistemul și a decis că dorește uh, ca ambulanțele să ajungă la, la timp. Asta am stabilit noi, uh, asta am vrut de la bun început. Am luat de asemenea sau uh, ne-am informat de asemenea pe lângă autoritatea pentru protecția datelor și am ajuns la concluzia că datele sunt într-adevăr protejate în cazul acestui sistem ICOL 112. În ceea ce privește ICOL sistemul e-call mai complicat, cel, care, cel privat, care poate avea utilizări comerciale. Deci, în ceea ce privește acesta, ei, va trebui să așteptăm un eventual următor act legislativ care să se axeze pe acest sistem pentru a putea discuta despre eventuala protecție a datelor. Uh, dar chiar dacă acest sistem va fi la un moment dat, sistem suplimentar va fi la un moment dat in, uh, instalat, mi se pare normal ca utilizatorul să decidă el însuși dacă vrea acest sistem sau nu îl vrea, dacă îl activează sau nu. S-ar putea ca, în cazul în care acest sistem uh, va fi uh, uh, aplicat la, va fi aplicat la nivel european, să decurgă din utilizarea sa și anumite avantaje comerciale, adică primele de asigurare să fie mai mici, etc. Dar asta nu putem să clarificăm noi acum, pentru că acest sistem încă nu este legiferat în ceea ce privește regulamentul 50 sau regula 50 sau regula 49, mie mi-e absolut indiferent. Fiecare voi accepta ce, ce spune majoritatea. Dacă însă dacă insistăm sau nu asupra regulii 50, din punctul meu de vedere, conținutul raportului nu se va schimba nici pe departe. Putem să insistăm pe regula 50, să le cerem celor de la IMCO să o accepte, dar vă spun, conținutul raportului nu se va schimba în niciun fel. Acest uh, raport se referă doar la sistemul ICOL 112, nimic mai mult, uh, protecția datelor este asigurată. Dacă doriți regula 49 foarte bine, putem lupta pentru asta, va dura ceva, dar putem, putem să o facem. În cazul în care uh, Comisia IMCO va decide să includă în acest uh, raport și sistemul complicat, complex de ICOL, atunci da, într-adevăr, discuția pe marginea regulii folosite e, ar fi importantă, dar v-am spus că asta nu se va întâmpla. Iar în ceea ce privește sistemul ICOL 112, e clar că protecția datelor este garantată în lumina directivelor și regulamentelor în vigoare în ceea ce privește această protecție. Doamna președinte, vă mulțumim, domnule Fos. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței din dimineața aceasta. Ne vom uh, reîntâlni din nou la ora 14.30. Uh, Avem o ședință comună cu Comisia ECON. Apoi, începând de la ora 15.30, vom uh, ține ședința Comisiei Libe. Vom reveni la ordinea noastră proprie și personală de zi. Deci, în ceea ce privește raportul pe care tocmai l-am discutat, termenul limită de depunere a amendamentelor este de data de 5 decembrie, ora 12. Acestea fiind spuse, ședința se suspendă, ne reîntâlnim la, 12, la 14.30.